Damen und Herren, ladies and gentlemen, please take your seat. Ați loc, doamnelor și domnilor. Can I have my speech? Hello. și dumneavoastră, domnule Bild, dați-mi discursul încoace. Damen und Herren, ich freue mich sehr. Doamne și domnilor, am deosebită plăcere să continuăm reuniunea noastră în prezența ministrului externe suedez, domnul Bult, Bild, care va vorbi cu noi despre Institutul European pentru Pace, dar cu siguranță că putem profita de această întâlnire să vorbim și despre alte teme cu domnia sa. Să auzim din partea sa ce se mai întâmplă cu Siria, uh, resursele de apă, șansele de educație pentru viitor a tinerilor. Deci sunt multe chestiuni pe care dumnealui le uh, tratează în acest Institut European pentru Pace și care vizează evenimentele și evoluțiile recente din, uh, de la sud și est de Uniunea Europeană. Anul, săptămâna trecut uh, am adoptat în Parlamentul European uh, raportul anual privind uh, PESC, deci uh, uh iată și acest raport și altele arată cât de important, uh, respectiv evenimentele arată cât de important este un astfel de institut european Uh, al păcii și acum am plăcerea să dau cuvântul ministrului externe al Suediei. Chairman, Elmar. Mulțumesc, domnule președinte. Elmar, întotdeauna îmi face o mare plăcere să mă aflu aici. Uh, am venit aici pentru atelierul uh, în legătură cu Institutul European pentru Pace, însă, bineînțeles, că putem extinde discuția. Eh, Institutul European pentru Pace trebuie să fie văzut în contextul mai larg de consolidare a Uniunii Europene ca actor pentru pace, securitate, pace și drepturile omului în vecinătatea noastră și în restul lumii. Știm cu toții că Roma nu s-a construit într-o zi și Europa pe care vrem să o vedem ca actor global nu se construiește într-o zi, ci pas cu pas adăugăm capacități, competențe, instituții. Uh, pas cu pas încercăm să îmbunătățim lucrurile. Institutul European pentru Pace trebuie să fie văzut în contextul totul ansamblului de instrumente pe care uh, le avem la dispoziție, dispoziție pentru a ne promova valorile în restul lumii. Însă vreau să mă exprim și în legătură cu alte teme Majoritatea au fost uh, menționate în raportul Broc, am impresia, care mi s-a părut uh, un document bun uh, care a rezumat nu doar opiniile dumneavoastră, ci și provocările pe care, cu care ne confruntăm. Am beneficiat de rapoartele, de proiectele de raport pe care lucrați în legătură cu libertățile libertatea internetului. Mi se pare foarte important că uh, Parlamentul acționează aici. De asemenea, un proiect de raport în legătură cu securitatea cibernetică. Am văzut că aveți și un raport paralel în legătură cu politica externă și de securitate și ceea ce trebuie să fie făcut în plus acolo. Am vorbit despre reuniunea Gimnic pe care am avut-o. Ca de obicei, un bun schimb de opinii între uh, vederi. Am menționat și câteva dintre problemele orizontale de care de obicei se uită. Uh, putem, de, purtăm dezbateri geografice, de, o problemă dintr-un loc sau din alt loc, dar problemele orizontale devin din ce în ce mai importante. Libertatea internetului este un exemplu de problemă orizontală care afectează uh, foarte multe regiuni. Avem o discuție în legătură cu apa, în legătură cu politica de educație, uh, și ceea ce putem face și, bineînțeles, o dezbatere în legătură cu Siria și ceea ce se poate face acolo. În general, ne confruntăm cu uh, din timpuri dificile ca politicieni, economia, lumea s-au schimbat reflectă provocările cu care ne confruntăm și se reflectă și credibilitatea noastră. Uh, puterea soft a Europei era uh, punctul nostru forte în promovarea păcii și prosperității. Majoritatea acestor lucruri există în continuare, însă, după cum s-a spus în uh, campania lui Clinton, economia contează. Felul în care facem să funcționeze economia va defini foarte multe dintre acțiunile noastre din viitor. Bineînțeles că impactul pe care îl avem în vecinătatea noastră și politicile noastre acolo sunt foarte importante. Dacă putem fi eficienți și putem dovedi această eficiență Uh, pentru vecinii noștri, acest lucru ne dă credibilitate pe plan mondial. Nu poți să fii credibil uh, departe dacă nu ești uh, credibil la tine acasă. Elmar și cu mine, împreună cu Stefan Fiule, am fost împreună în Ucraina acum câteva zile și am continuat angajamentele de acolo pentru Ucraina și pentru dezvoltarea sa și acolo am dezvoltat un cadru interesant în reuniunile cu Stefan Füle din partea comisiei. Elmar uh, spune că el reprezintă Parlamentul European, nu știu dacă sunteți de acord. Eu mi-aș dori să reprezint Consiliul, dar oricum sunt membru al Consiliului Suntem reprezentanți ai celor trei piloni ai Uniunii. Așadar, am avut întâlniri comune cu președintele Ianucovici, uh, întâlniri foarte lungi, foarte dure, cu poziții clare și acest lucru cred că ne dă o anumită credibilitate atunci când încercăm, dacă vom reuși să influențăm sau nu lucrurile, rămâne de văzut. În parteneriatul estic, avem alegeri care se apropie în Belarus foarte curând. Vom vedea dacă va fi vorba de alegeri libere și corecte. Dacă este cineva aici care crede acest lucru, să ridice mâna. Nu văd să creadă nimeni așa ceva. Bineînțeles că situația este dramatică și încercăm să îmbunătățim lucrurile în diverse modalități. Vin și alegeri în Georgia în 31 octombrie, împreună cu colegii din Polonia, Sikorski și cu alți miniștri am fost acolo și cu toate dificultățile de, a, dificultățile de acolo, probabil alegerile vor fi cel mai bune de până acum. Nu înseamnă că vor fi ide- ideale, dar uh, încet, încet se înregistrează îmbunătățiri. Există uh, Uh, provocări. Mm, a intrat un nou challenger uh, cu o avere personală care reprezintă aproape jumătate din PIB-ul Georgiei. Uh, există și probleme care țin de finanțarea campaniei electorale care decurg din acest lucru. Noi trimitem însă mai mult de 2000 de observatori în Georgia pentru a evalua calitatea alegerilor. În 28 octombrie avem alegeri foarte importante în Ucraina și vom vedea cum vor decurge acestea. Elmar, Comisia și eu am transmis mesaje foarte puternice că așteptăm ca alegerile să fie libere și corecte. Uh, Uh, nu știu cum se pot avea, cum pot avea loc uh, alegeri libere și corecte cu un politician de marcă în închisoare. Însă felul în care vor decurge uh, alegerile de acum va determina viitorul relațiilor între Ucraina și Uniunea Europeană în viitor. Se va discuta la Consiliul Afaceri Externe situația și vom vedea care vor fi rezultatele. În direcția de est, Moldova trebuie să fie felicitată că, în ciuda circumstanțelor dificile, continuă cu reformele în sensul apropierii de Europa. Bineînțeles că tensiunile din Caucaz uh, escaldează între Armenia și Azerbaijan. Există un rol al Uniunii Europene destul de limitat acolo. Însă trebuie să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în zonă. Mai aproape, avem probleme legate de Balcani, procesul de aderare al Croației continuă, ratificarea urmează, uh, își urmează cursul în stat după stat. Cabinetul suedez, uh, în absența mea, a uh, decis să depună tratatul de aderare al Croației spre aprobarea Parlamentului. Este vorba de o procedură destul de complicată care, se va, decurge în, care va decurge în următoarele săptămâni. Așadar, procesul de ratificare decurge de cum a fost prevăzut. În legătură cu Balcanii Occidentali, este important să facem, să întreprindem acțiuni în mod constant, pot, pot să intru în detalii, uh, chiar dacă drumul va fi unul lung pentru anumite state și va fi un drum lung, pentru că așa este acum, este foarte important să se avanseze continuu, chiar dacă pașii sunt mici, pentru a vedea că există uh, mișcare înainte. Nu este vorba de viteza cu care se înaintează sau de lungimea drumului. Este important să existe o mișcare înainte pentru uh, toate statele de acolo. Fiecare poate să înainteze conform meritelor proprii. Chiar și acolo putem vorbi despre probleme orizontale. Infrastructura din Balcani trebuie să fie abordată, are nevoie de atenție, trebuie să fie posibil să integrăm zona din punct de vedere economic, energetic, al transportului, aspecte importante pentru viitor. Avem provocări în, legate de criminalitatea organizată de acolo. Cred că trebuie să urmărim posibilitatea de a dezvolta instrumente pentru a-i ajuta pe cei care vor să lupte împotriva criminalității organizate. Am avut și discuții în Consiliu. Uh, să vedem cât de departe trebuie să mergem, dacă mergem suficient de departe și dacă s-a întâmplat suficient în legătură cu criminalitatea organizată. Turcia a devenit un subiect uh, foarte important pentru noi în mai multe uh, sensuri. Este o, una dintre cele mai dinamice economii în momentul actual uh, din Europa. Uh, este un partener important al Europei, al Statelor Unite, al zonei euro. Bineînțeles că vorbim și de un proces de aderare. Provocările pe care, cu care ne confruntăm în acea uh, zonă geografică între fluviul Nil și Indus. Uh, într-adevăr, putem să ne fim preocupați Egiptul este de, este, ne provoacă îngrijorări mai imediate, însă președintele Morsi a venit la Bruxelles uh, săptămâna trecută. Uh, trebuie să avem un angajament, uh, să ne implicăm în Egipt. De asemenea, negocierile cu femeiul trebuie să continue pentru a putea să se întreprindă reformele economice necesare viitorului Egiptului și, al, și necesare întregii lumi. Pentru că, pentru că dacă nu se rezolvă problemele economice, atunci politica Egiptului va fi complicată mm, extrem de mult peste 7-8 ani. Uh, angajamentul politic trebuie să fie însoțit de angajamentul economic, așadar. Mă preocupă mult uh, situația din, de stagnare din procesul de pace de, din Orientul Mijlociu. Nu este vorba de un proces, nu este vorba de pace, însă este totuși vorba de Orientul Mijlociu. Însă tensiunile escaladează și cu cât lucrurile înaintează așa cum uh, o fac acum, cu cât, uh, cu atât găsirea unei soluții cu două state va fi din ce în ce mai dificilă. Cu cât trece mai mult timpul, cu atât va fi mai dificil în viitor să găsim o soluție. Ca Cathy aștept și alții care o susțin lucrează pe acest front, însă situația nu este doar în mâinile noastre. Siria este, eufemistic vorbind, o provocare pentru politicile noastre, pentru conștiința noastră. În Siria și în Orientul Mijlociu am văzut dictaturi seculare și am, și, și noi încercăm să înlocuim aceste dictaturi seculare cu democrații seculare, însă trebuie să ne dăm seama că pot să apară democrații islamice. Bineînțeles că există și probleme cu uh, o asemenea situație, dar situația poate fi și acceptabilă. Riscul este că ne îndrept, să ne îndreptăm spre o fragmentare sectariană. Această fragmentare poate să se întinde de la Beirut până la Basra, la Bahrain, cu consecințe foarte grave pentru regiune, pe termen foarte lung. Ce putem face? Putem trimite ajutoare umanitare. Uniunea Europeană și statele membre sunt în topul celor care îi ajută pe refugiații din Siria. Examinăm modalitățile în care putem să ajutăm zonele care nu mai sunt sub controlul guvernului cum se pot organiza aceste zone pentru a ajuta pe oamenii de acolo. Susținem procesul politic în limitele în care există un proces politic. Uh, Kofi Annan uh, nu a, nu a avut succes pentru că opoziția era împărțită. Domnul Brahimi uh, este încă în prima vizită a regiunii și vom vedea dacă el vede o posibilitate de a avansa pe plan politic. Să sperăm că așa va fi și că se va putea evita un masacru total. Și bineînțeles că vorbim de întreaga regiune afectată de refugiați, de economia care este într-o spirală descendentă și de violență. Este important să ne angajăm mai mult cu Libanul, uh, este, nu trebuie să uităm însă nici de Iordania, care trebuie să poarte o povară grea, Irakul, unde am văzut Uh, că problemele politice s-au intensificat în ultimele luni și acest lucru este afectat și de situația din Siria și, bineînțeles, Turcia trebuie să își asume uh, și trebuie să poarte povara problemelor din vecinătatea sa. Acestea sunt în mare problemele cu care ne confruntăm acum. Dacă ne uităm la în toate aceste probleme, dacă ne gândim la campania electorală americană, pe drept cuvânt se poate spune că uh, campania electorală a fost acaparată de problemele economice, avem într-un fel impresia că, a, a, că dorința Statelor Unite de a, a uh, acționa în restul lumii nu mai este cum era în trecut. Unii sunt preocupați de acest lucru, al, unii se bucură, bucură. Noi cred că ar trebui să fim preocupați pentru că dacă ne gândim la capacitatea noastră de a face ceva, aceasta ar trebui să fie mai mare în uh, zonele care sunt importante pentru interesele și valorile noastre ca europeni. Mai există și un alt aspect, uh, strategia globală europeană pe care lucrăm acum. Am luat o decizie în 2003, acum mult timp, în legătură cu o uh, strategie de securitate europeană. Nu este un document prost, însă uh, au trecut mulți ani de atunci. Avem nevoie de o nouă strategie europeană de securitate. Există unii care se opun în Consiliu, care spun că este prea complicat. Ce am făcut este că patru guverne, Suedia, Polonia, Italia și Spania, au spus că vor să inițieze un proces care să fie mai liber decât ar fi fost în interiorul instituțiilor și mai larg. Am cerut think tank-urilor din țările noastre să conlucreze până în primăvara viitoare pentru a ne da un proiect în legătură cu Uh, strategie, o strategie globală europeană pentru viitor. Așa ar trebui să încercăm să interacționăm și să influențăm restul lumii cu noi instrumente și cu instrumentele pe care le avem deja. Primăvara viitoare vom lua acest document, îl vom introduce în procesul formal, Parlamentul, Comisia și Consiliul, așadar ca până în 2014, un an, un an important pentru viitorul instituțiilor, un an de alegeri în Parlamentul European și, de asemenea, un an critic, uh, un secol după Sarajevo și începutul primului război mondial, care a fost uh, o catastrofă în urma căreia Europa încă își revine în anumite sensuri. Așadar, avem po- potențialul de a crește influența Uniunii Europene ca actor mondial. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru această prezentare la care am aflat uh, ați primit aplauze, ceea ce nu este o regulă la noi. Avem deja 14 înscrieri la cuvânt, așa că permiteți-mi ca mai întâi să și închei să închid lista vorbitorilor și apoi pe vorbitorii rog să uh, se limiteze la un minut și jumătate ca să există și posibilitatea de a oferi răspunsuri. Domnul Salva Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule ministru Bilt. Mă bucur să vă văd că sunteți în formă Mă bucur uh, să văd că urmăriți lucrările la Parlamentul European, raportul Broc. Am, azi dimineața am avut și o discuție privind agenda digitală. Dumneavoastră ați spus că pentru a avea credibilitate în exterior ar trebui să ne soluționăm în primul rând problemele din cadrul granițelor noastre. Și ați vorbit despre uh, sudul Europei profit de ocazie pentru a spune că vom trimite o misiune în Georgia și de asemenea să nu uităm dimensiunea politicii noastre de vecinătate. Eu aș vrea să vă întreb ceva referitor la alegerile prezidențiale din America și despre preponderența economiei în dezbatere. Am discutat și în plenară despre asta și anume despre faptul dacă putem fi credibili în ceea ce privește proiectul nostru de politică externă dacă nu suntem în stare să ne soluționăm problemele noastre interne. Domnul Barroso ne spunea de curând că la G20 ruși, rușii și chinezii ne-au făcut să uh, înroșim, practic, pentru că ne-au, exact, ne-au arătat clar că nu putem să ne soluționăm principalele noastre probleme. Uh, da, într-adevăr, sunt prin, suntem principalul bloc importator și exportator de bunuri și servicii, suntem principalul donator de asistență umanitară, însă credibilitatea noastră la nivel internațional e cam șubredă. Domnule Bilt, dumneavoastră ați fost la originea mai multor inițiative privind crearea SAE. Ați putea să ne faceți azi dimineață uh, o evaluare a acestui serviciu de acțiune externă a Uniunii Europene? Mulțumim, domnule Salafranca. Doamna Gomez va uh, egala timpul, cred. Domnule Bild, dacă sunteți de acord că puterea soft a Europei depinde de economie și sunt de acord cu asta, cum de nu face nimic Uniunea Europeană în legătură cu paradisurile și jungla fiscală din Uniunea Europeană? Putem combate crima organizată și corupția și putem recăpăta încrederea cetățenilor dacă nu facem asta? Politica noastră externă poate să își atingă obiectivele dacă neglijăm aceste găuri negre ale criminalității de pe teritoriul nostru, unde ajung uh, profiturile dictatorilor din toată lumea? Etiopia, de exemplu. Eu am fost uh, îngrozită când uh, s-a ajuns să se regrete moartea dictatorului Mela Zenave. Între timp, cei doi jurnaliști suedezi au fost eliberați și acum aceștia ne spun prin ce trece poporul etiopian. Ce facem noi? pentru a elibera pe deținuții etiopeni. Pur și simplu îi ignorăm, îi neglijăm pentru că nu sunt europeni. Ce facem noi, de exemplu, pentru a promova un dialog inclusiv în Etiopia pentru că această țară să nu se prăbușească cu niște consecințe tragice pentru întreg estul Africii. Siria, acum spuneați că e o problemă și pentru conștiința noastră și pentru întreaga regiune. Ce facem noi pentru reformarea Consiliului de Securitate ONU, pentru lărgirea acestuia și pentru restricționarea dreptului de veto? Poate Uniunea Europeană să declanșeze irreversibil acest proces de reformare a Consiliului Securității sau nu? Mulțumesc, doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule ministru, sunt de acord cu dumneavoastră uh, ceea ce privește evaluarea făcută privind rolul Uniunii Europene. Da, rolul nostru e în schimbare, e din ce în ce mai mare la nivel internațional. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Ați menționat conflictul din Nagorno-Karabakh. Rolul Uniunii Europene e foarte limitat în soluționarea acestui conflict. Cred că a venit momentul să vedem cum putem uh, consolida prezența noastră în cadrul grupului de la Minsk pentru soluționarea uh, problemei. Și în al doilea rând, aș vrea să vă informez în același timp și să vă cer sprijinul și cooperarea. În această dimineață, comisia noastră a adoptat o recomandare privind lista Magnitsky. Ce înseamnă asta? Cu un mare consens, comisia noastră va înainta această decizie plenului în octombrie, se va vota acolo, după aceea va ajunge la Consiliu. Știu că dumneavoastră cunoașteți deja acest caz de câțiva ani de zile și am încredere în guvernul dumneavoastră. Mă aștept să sprijiniți această propunere pentru a introduce sancțiuni de acordare a vizei și de înghețare a activelor a celor care s-au făcut vinovați de moartea lui Magnitsky, dar și în general a celor care sunt corupți și care îi hărțuiesc pe apărătorii drepturilor omului. Deci eu sper că aceste sancțiuni să aibă uh, câștig de cauză la Consiliu. Sper că acest dosar să meargă înainte. Vă rog să respectați timpul pentru ca toată lumea să poată interveni. Doamna Brandner, mulțumesc. Domnule Bilt, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici. Înainte de a vorbi despre Institutul European pentru Pace, Belarusul, misiunea OSCE Uh, avea doi membri care nu au putut intra. Una, o colegă din Bundestag, Maria Luisa Isbeck, deci nu i s-a permis întregii misiuni OSC să intre pe teritoriul acestei țări. Și acum, referitor la Institutul European pentru Pace. Cred că uneori, pe vreme de criză, mai ales economică, tindem să uităm cât de măreț este proiectul european. Am reușit să avem pace, practic, pe întreg teritoriul continentului. E un progres încă în desfășurare, însă s-au obținut deja multe. Și cred că ar trebui să încercăm să promovăm uh, în exterior mult mai mult acest proiect. Sunt și alții care încearcă din răsputeri să, să-și pacifice comunitățile. Criza nu se va opri, însă vom avea mai puține resurse de a o rezolva, cetățenii noștri vor fi din ce în ce mai puțin dornici ca noi să ne implicăm din punct de vedere militar. Deci va trebui să preîntâmpinăm mult mai mult crizele, să le soluționăm înainte ca acestea să devină violente. Și aici putem avea o adevărată cutie de unelte comunitare, cum spunea și dumneavoastră. Însă pentru asta nu avem o capacitate necesară deocamdată. Și să nu uităm, cât de important este în primul rând medierea, dialogul. În al doilea rând, cât de important este să avem o abordare rapidă și flexibilă pentru a-i consilia pe reprezentanții speciali și în al treilea rând, cât de important este să avem o împărtășire a experiențelor și expertizelor. Noi trebuie să ne bazăm pe capacitățile din statele membre, fie că sunt publice și private și trebuie să consolidăm uh, ceea ce putem promova noi în exterior ca proiect european. Vă mulțumesc! Domnul Bild. Sunt de acord. Pe deplin cu ce ați spus. Da, aveți dreptate. Bineînțeles, cetățenii vor fi din ce în ce mai puțin dorniși să se intervină în anumite conflicte, deci trebuie să facem această presupunere, însă tocmai de aia e atât de important să ne implicăm și să preîntâmpinăm evenimentele. Deci trebuie să creștem instrumentarul pe care îl avem pentru a preveni astfel de evenimente. Și Institutul European pentru Pace e o componentă micuță din acest angrenaj mare. Ideea e să putem interveni acolo unde diplomații nu pot interveni din cauza formalităților și a legalității. Să există și alte modalități pe care noi nu le avem de a interveni. Deci asta este acea putere soft a Uniunii Europene, să din păcate nu avem instrumentele pentru a folosi această putere de mediere și de reconciliere. referitor la Rusia. Dezbaterea dumneavoastră se concentrează pe cazul Magnitsky mai ales. Singura reținere pe care aș avea-o e să nu uh, aveți cumva o perspectivă prea îngustă, deoarece problema e mult mai mare decât cazul Magnitsky. Am fost la Moscova în curând și am uh, avut norocul de a face trimitere la ce v-a spus doamna Ashton la Strasburg în plen. Mesajul dumnei fusese ascuzit deja la Moscova. Deci mesajul ei uh, a ajuns unde trebuia să ajungă și e important să continuăm pe această cale. USAID și-au închis biroul de la Moscova, deoarece simt că nu sunt bineveniți acolo să facă tot ceea ce au făcut pentru democrație și drepturile omului. Deci e un alt lucru care ar trebui să ne îngrijoreze. M-am întâlnit cu Alexei Navalny acolo și am văzut că acum este supus unor uh, tot felul de acuzații uh, fiscale și penale de natură politică. Deci trebuie să urmărim de aproape ce se întâmplă acolo pentru a proteja întrucâtva aceste persoane. Cazul Magnitsky e închis într-un mod tragic, însă avem multe alte cazuri uh, în curs pe care nu trebuie să le uităm. Revin la așa numita soft power și la economie. Nu mă lăsați aici că dacă încep să vorbesc despre paradisuri fiscale și despre toate acestea, nu mă voi opri. Da, trebuie să facem ceva, însă ce trebuie să facem de asemenea pentru a crește productivitatea, pentru a face față demografiei, sistemului de pensii, tot ce, ce trebuie să facem e enorm. Europa de Nord se descurcă destul de bine deocamdată. Au făcut ce trebuia, însă acum 20 de ani lucrurile stăteau cu totul altfel. Nu știm însă unde ne vom afla peste 20 de ani, însă experiența noastră arată că dacă ai voință, poți să rezolvi lucrurile. Uitați-vă la țările baltice care au întreprins niște reforme fundamentale foarte grele și au reușit. Deci, la nivel individual, trebuie să se acționeze într-un cadru de solidaritate și colaborare. Și acest cadru e pe care de a fi îmbunătățit. Da, într-adevăr, trebuie să avem un echilibru al diferitelor puteri. Faptul că economia noastră pare într-o stare dezastroasă din uh, exterior, da, asta ne, uh, ne afectează puterea noastră în exterior, însă să nu uităm că America se află pe uza unei prăpastii uh, fiscale, bugetare, mă scuzați, datoria lor e mai mare decât a noastră, deficitul lor e mai mare decât al nostru. Deci ei uh, au și mai mari probleme. semnul de întrebare se referă la China. În control se îndreaptă China acum. De trei decenii uh, s-au descurcat uh, extraordinar de bine. Să nu știm dacă economia lor se va menține la fel de performantă. La fel și cu Rusia nu e neapărat cea mai mare economie din lume, n-au reușit să se diversifice, deși e o țară cu o bază de talente de tot felul extraordinar, talent științific, cultural, ei n-au reușit să se diver- să-și diversifice economia. Sunt în continuare dependenți de gaz. Ce se va întâmpla cu gazul? Cu gazul de șist, șist de exemplu. Uh, economia Rusiei se va transforma, va trebui să se transforme, să, să nu uităm că și a noastră. Deci cu toții va trebui să ne transformăm. Întreaga economie mondială trece prin niște modificări fundamentale. Pe lângă aceasta, putem spune că dacă vom reuși să ne reformăm economiile, bineînțeles asta ne va lua ani de zile, atunci vom avea o putere mai mare E și un raport al Băncii Mondiale, poate că l-ați văzut, se numește Cum să restituim uh, mărăția modelului european. E bine, ceea ce am obținut noi în ultimele decenii a fost un model pentru întreaga lume. Acum, de dragul nostru și de dragul lumii, trebuie să menținem acest model de care au nevoie alții peste tot. Etiopia. Vreau să menționez această țară. V-ați referit la mai multe detalii decât aș fi făcut-o. Da, Etiopia e o țară complicată, cu un trecut complicat. Însă e o țară care are mari șanse să fie pe locul 2 în Africa, după Nigeria. E o țară pe care nu ne putem permite să... nu avem cum să o ignorăm. Deci, clar, un dialog mai mare cu Etiopia e important. Putem să facem asta acum? Putem uh, lucra pentru o deschidere a sistemului politic acum? Nu știu, poate că da, însă doar dacă ne implicăm împreună cu americanii cu care etiopenii au o relație puternică, putem să facem ceva. Cu Luis Michel am discutat destul de mult despre situația Etiopiei. Alexander va veni aici, domnul Westcott. Putem face multe pentru a încerca să avem o mai bună evoluție a drepturilor omului, a libertății presei în Etiopia, dar să vedem cum ne putem crește și angajamentul nostru față de această țară. Domnul Sala Franca, cu are evaluarea? Cum ne descurcăm? Da, suntem afectați de criza globală. Credibilitatea noastră a de suferit, e drept. Însă, în același timp, avem politica de securitate comună care registrează progrese. Eu sunt impresionat de numărul de delegații care se înființează acum și când merg la o reuniune bilaterală, de exemplu în Pakistan sau în Afganistan, merg cu ambasadorul UE, merg și cu ambasadorul SEDES, dar și cu ambasadorul Uniunii Europene. Deci de la Serviciul European de Acțiune Externă și ne prinde bine și nouă și le prinde bine și lor. Toată lumea face asta. Există țări care sunt foarte mari, cel puțin așa se cred, <laughs> care nu o fac, bineînțeles. Însă eu cred că aceasta este o cale prin care putem să consolidăm acest serviciu de acțiune externă. Referitor la reformarea Consiliului de Securitate ONU, ce facem? Prea puține, aș zice eu. Eu sunt de părere că deocamdată e imposibil să avem un membru permanent al Uniunii Europene acolo. Ar fi excelent pentru noi, însă nu trebuie să vă spun trebuie să vă spun că ar trebui să se țină cont de noua configurație a lumii în cadrul Consiliului de Securitate vechea lume a apus. Vă mulțumesc, spune domnul Brock. Următoarele intervenții acum. Domnul Danjan. Mulțumesc, domnule ministru, pentru faptul că ați venit să avem acest schimb de opinii atât de liber și de general. Prima întrebare se referă la Institutul European pentru Pace. Susțin această inițiativă, așa cum a fost prezentată și dumneavoastră și de Francisca. Pe mine mă îngrijorează însă o anumită acumulare de structuri, nu referitor la acest institut. Așa cum spunea și domnul Sala Franca, Serviciul European de Acțiune Externă e o mașinărie mare, greoaie, care pare să devină din ce în ce mai birocratică. La doi ani de la instituirea acestea am niște semne de întrebare în legătură cu funcționarea acestei mașinării, cu uh, stabilirea de priorități, cum zicea și domnul Brock. Deci cum putem uh, face ca această mașină să funcționeze având o abordare globală totuși. Și mă gândesc că sunt și multe resurse pe care nu le folosim la maximum. Deci eu cred că ar trebui să avem și o atitudine critică față de tot ce avem și nu folosim. Mă gândesc la instrumentele de apărare pe care le avem. Sunt modeste, să fac parte din această abordare globală și sunt subutilizate acum. O a doua întrebare, referitor la Georgia. Împreună cu domnul Ficovski ați fost acolo, după care ați fost în Rusia. Știți că avem o misiune a Uniunii Europene acolo care funcționează bine, e utilă, e apreciată, însă care are niște constrângeri uh, din cauza lipsei acordului rușilor care sunt uh, pe partea cealaltă a liniei administrative în Abhazia. Credeți că e un subiect pe care îl puteți aborda cu Rusia și pe care îl puteți uh, soluționa? Mulțumesc, domnul Kirilov. Domnule Bild, aș vrea să pun o întrebare referitor tot la tensiunile crescânde dintre Azerbaijan și Armenia. După cazul acelui ofițer azer extradat din Ungaria. Situația chiar e îngrijorătoare și, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să aibă niște politici eficiente. Deci, ce rol credeți că ar trebui să aibă Uniunea Europeană pentru a calma această criză, pe lângă rolul de mediator? Ați spus că rolul nostru este destul de limitat. Crezi că ar trebui să rămână ca atare sau nu? Și bineînțeles, ce se întâmplă? Vom fi în aceeași situație ca și în cazul Georgiei și Rusiei? Deci ce vom face? <laughs> Rușii vor fi pentru armeni, turcii pentru azeri. În cazul lagono karabakh noi ce vom face? avem și o rezoluție privind Armenia și Azerbaijan, în care vorbim despre încheierea acordurilor de asociere cu aceste țări pentru a putea soluționa problema Nagorno-Karabakh. De ce crede despre toate acestea și despre rolul nostru ca Uniune Europeană? Vă mulțumesc. Acum îi dăm cuvântul domnului Lambsdorff. Mulțumesc. E o adevărată plăcere să vă ascult, domnule Bilt, ca întotdeauna. Am câteva întrebări în legătură cu Institutul European pentru Pace. În primul rând, cum veți asigura susținerea statelor membre? L-ați auzit pe domnul Danjan spunând că francezii vor avea mari rețineri. Asta ca să nu spun lucrurilor pe nume. Da, știu că dumnealui nu reprezintă aici guvernul francez, însă am văzut cum au acționat francezii și la înființarea Serviciului European de Acțiune Externă. Nu vreau să aibă un rol puternic. Franța întotdeauna s-a opus și acelui European Endowment for Democracy. Deci trebuie să vă petreceți mai mult timp la Paris, domnule Bild, cred eu, pentru a-i convinge pe francezi. Deci, în primul rând, cum veți asigura susținerea statelor membre? Eu cred că e binevenit să avem un astfel de institut mai flexibil, care să funcționeze bine. În al doilea rând, cum intenționat să fie relația dintre institut și SEAUL? Va fi un institut de sine stătător sau o parte din SEAC? Care va fi relația cu structurile oficiale? V-ați gândit la acesta? Și finanțarea. V-ați gândit la modul în care va finanțat acest institut? să nu uităm că anul 2014 începe peste 15 luni, deci nu avem prea mult timp la dispoziție. Acum, următoarea întrebare din partea doamnei Brisagici. Mulțumesc. Dragă Carl, îți mulțumesc pentru prezentarea strălucită pe care ai făcut-o asupra peisajului uh, politic. Eu mă voi referi la câteva lucruri. În primul rând, Croația. După cum știți, uh, vor adera curând la Uniunea Europeană și există o serie de chestiuni nesoluționate pe masa negocierilor. Nu am vrea să ajungem la un proces de monitorizare odată ce ei devin membri Uniunii Europene. Însă există clar probleme legate de Bosnia, între Croația și Bosnia. Există situații în care s-ar putea ca această țară să nu ajungă la o înțelegere cu vecinii săi. Întrebarea mea e ce mecanisme avem pentru a ne asigura că lucrurile vor continua pe calea cea bună chiar și după ce Croația aderă. Și acum, Kosovo sau mai exact situația actuală din Kosovo. Încercăm uh, să se normalizeze relația dintre Kosovo și Serbia, însă în același timp Lituania, de exemplu, nu a ratificat acordul de stabilizare și asociere cu Serbia. Și asta nu prea ne ajută. Deci vreau să știu ce se spune la Consiliu despre toate acestea. Despre ce discutați? Vorbiți cu omologul dumneavoastră lituanian, deoarece trebuie făcut ceva cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc, doamna Carmen Romero Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului Bill și să-i mulțumesc pentru rolul pe care Suedia l-a avut întotdeauna uh, pentru pace. Vă reamintesc de președintele Palmer despre tot ce a făcut Suedia de-a lungul anilor pentru a apăra pacea. Ați citat primul război mondial. Eu mă voi referi la al doilea război mondial și la convențiile de la Geneva care au fost semnate după cel de-al doilea război mondial. Ce se întâmplă cu convenția de la Geneva? Multe țări semnatare nu respectă ce au semnat. Da, există dreptul uh, internațional umanitar și în cazul Siriei există convenții care nu sunt respectate privind populația strămutată, civilii, refugiații, prizonierii. Deci de ce nu se denunță faptul că aceste convenții nu sunt respectate și ce mecanisme are Uniunea Europeană și ce poate face Suedia la Consiliu pentru asta și ce poate face Institutul pentru Pace? Vor, folosim cuvântul preîntâmpina, preveni, însă nu vorbim despre disuasiune. Această putere soft nu are cum să fie o putere slabă. Deci cel mai bine e să-i convingi din start pe ceilalți să nu acționeze greșit. Domnul Bild. Da, e drept, toate convențiile semnate de toate țările ar trebui să fie respectate și ar trebui să avem uh, pace, liniște și armonie peste toată lumea, să nu așa stau lucrurile. Războiul însuși se întâmplă din cauza faptului că aceste convenții sunt încălcate. Și sunt încălcate pentru că oamenii cred că vor să-și potrivim interesele sau sunt prea oprimați, uh, deci, între idealul exprimat în uh, convenții și rezoluții uh, și realitatea brutală cu care ne confruntăm, între toate acestea e ceva spațiu. Sarcina e ca mm, prin toate instrumentele pe care le avem să ne îndreptăm către pace. Citim manualele de istorie, citim cărțile de istorie, știm că va trebui timp, însă de fiecare dată ar trebui să știm ce putem face. Doamna ce ați vorbit suedeză. Nu știam faptul că Lituania nu a ratificat acest acord de asociere cu Serbia. Referitor la Balcani. Da, știm că acolo persistă o serie de probleme. Unele probleme majore, ale mai mici. Da, între Bosnia și Croația există probleme. E îngrijorător. Să nu uităm că acolo aveam pe vremuri o singură țară, cel puțin așa se scrie în manualele de istorie, însă acum acolo avem o graniță a Uniunii Europene. Vom avea o graniță a Uniunii Europene între Croația și Bosnia. Tot discutăm despre achiul comunitar, să nu uităm că o graniță reprezintă ceva foarte strict. Și e clar că bosniecii nu prea vor dori să facă față realității. Și între Zagreb și Bruxelles au existat probleme în acest sens, deoarece nu și-au dat seama de magnitudinea problemelor care vor apărea pentru trecerea frontierelor, pentru agricultură, pentru comerț. Pentru punctele de trecere, da, comisia într-adevăr trebuie să fie mm, activă și știu că mm, la Bruxelles a avut loc o întâlnire recentă între uh, miniștrii croați uh, și bosneci și uh, Comisia Europeană. Deci trebuie să încercăm să soluționăm toate aceste probleme pentru a nu afecta în mod negativ viața oamenilor de acolo. Domnule Lambsdorff, mi-ați pus niște întrebări bune în legătură cu Institutul European pentru Pace. Unele, la unele întrebări aș ezita să vă dau acum un răspuns direct. Eu zic că ar trebui să ne ascultăm reciproc. Eu nu aș vrea ca acest institut să fie o instituție oficială a Uniunii Europene, deoarece acest statut i-ar aduce dezavantaje. Aș vrea să fie un institut semi-independent din apropierea Uniunii Europene, cu un fel de legătură față de Parlament, față de SAE, care să aibă o anumită libertate în ceea ce privește acțiunile întreprinse și să nu fie o instituție care să intre sub incidența tuturor uh, regulilor uh, impuse de uh, Parlament sau de structura comunitară. În ceea ce privește finanțarea, ar putea fi finanțat de o serie de state membre și de instituții. Tot așa cum putem sprijini alte instituții, am putea sprijini și acest Institut European pentru Pace. Am putea avea o formulă de finanțare mixtă pentru a avea o independența acestui institut, o semi-independență. Da, e un institut care va ține de Uniunea Europeană, care va fi parte din Uniunea Europeană. Însă dacă ar fi clar o, o structură comunitară, și ar pierde din marja de manevră. Deci va trebui să încercăm să găsim o soluție. Cine știe, poate că sediul da, poate că, da, am putea pune sediu, de exemplu, în Franța și e drept și eu o să mă duc mai des la Paris să discut cu francezii. Referitor la Nagorno-Karabakh, Armenia și Azerbaijan, mi-aș dori să am un răspuns corect, dar nu l-am. Președinția suedeză la vremea a încercat să vadă dacă putem avea o poziție europeană clară. Răspunsul a fost clar. Cinci dintre părți implicate au spus că nu. Erau uh, într-o etapă sensibilă și eu, părerea mea e să nu ne amestecăm atunci când lucrurile totuși sunt uh, pe cale de a progresa. Avem politica de vecinătate, avem parteneriatul răsăritean, însă e clar că este diferențe clare între Armenia și Azerbaijan. Poate că noi credem că avem o anumită influență asupra Armeniei, însă lucrurile stau cu totul altfel în cazul Azerbaijanului. Să sunt cu siguranță de acord cu dumneavoastră că ar fi trebuit să tragem învățămintele de pe urma anului 2008. Am neglijat semnele apariției războiului. Europa se uita în altă parte și din toată a izbunit războiul. Practic, războiul ar fi putut să izbucnească din nou acolo în vecinătatea noastră și trebuie să fim gata tot timpul pentru a opri dinainte așa ceva. Dacă izbunește un război legat de Nagorno-Karabakh, să nu uităm că efectele vor uh, afecta toată regiunea de la Iran la Rusia și tensiunile din acea regiune ar putea avea niște consecințe într-adevăr profunde. Referitor la evaluarea SAE. Da, evaluarea trebuie să fie continuă. Cred că anul viitor se va face o revizire oficială. Eu cred că putem spune multe lucruri despre acest serviciu. Ce m-a impresionat pe mine cel mai mult faptul că uh, tratatul de la Sabona trebuia să ne să unice pe, să-i uh, unească pe toți actorii de, de la Bruxelles în într-un fel de armonie extraordinară. Asta nu s-a întâmplat tot timpul, au existat uh, tensiuni între Consiliu, Parlament. Se... Ideea a fost ca SAE-ul să fie integrat cumva în cadrul Comisiei. Cate Ashton e vicepreședinta Comisiei. Asta a fost bine pentru politica de extindere și de vecinătate. Eu îi respect pe ceilalți comisari care activează în domeniile lor, însă eu cred că adevărata politică integrată legată de tratatul de la Lisabona e cam îndoielnică. s-au făcut o felul de ajustări instituționale pentru a îmbunătăți această politică. Nu știu, poate trebuie să învățăm mai bine unii de la ceilalți. Însă, clar, trebuie identificate problemele și când se va face revizuirea Serviciului European de Acțiune Externă, sunt sigur că cineva va redacta un nou raport Brock. Da, nu sunteți mulțumit, nu? După cum mi-a arătat. Da, și asta va contribui clar la, la dezbatere și statele membre, bineînțeles, vor cere o mai bună funcționare a Serviciului European de Acțiune Externă. E greu să construiești acest serviciu pe ansamblu lucrurile au mers bine, însă rămân multe de făcut și de rezolvat. Georgia, să nu uit. Dacă am vorbit despre Georgia când am, m-am deplasat la Moscova, nu pentru că am mai făcut-o în trecut. Am discutat despre Georgia, asta se întâmplă de fiecare dată când merg la Moscova. E din agenda mea permanentă. Asta era problema mai generală a, a Georgiei. Misiunea uh, Uniunii Europene acolo e foarte importantă. Fără misiunea Uniunii Europene acolo, întregul Caucaz ar fi în pericol. Și faptul că n-auzim nimic în legătură cu această zonă e o mărturie a reușitei acestei misiuni. Într-adevăr, ajutorul financiar pentru misiunea de monitorizare a Uniunii Europene a fost important. Avem parteneriatul răsăritan și perspectivele de integrare care au fost niște elemente care au călăuzit într-o câtva societatea gruzină. Deci această misiune de monitorizare acolo e un model pozitiv. Acum, dacă ne putem implica cu rușii, Rușii au recunoscut Abhazia și Osetia de Sud ca fiind state independente. Au reușit uh, Cine a mai recunoscut? Nauru. Nauru i-a mai recunoscut insula aia din Pacific. Nu știu cine a mai recunoscut. Uh, Însă asta arată succesul răsunător al politicii externe rusești. Deci nu au reușit să obțină mai mult. Deci, de-a lungul timpului uh, lucrurile se vor schimba, dar nu în viitorul apropiat. Deci e important ca noi să ne menținem ferm pe poziție. Constelația acestor stele se va schimba la un moment dat iar noi ar trebui atunci să putem interveni. Atât Abhazia cât și Oseția de Sud ar putea fi zone în care Institutul European pentru Pace ar putea face anumite lucruri greu de făcut prin instrumentele diplomatice obișnuite. Ah, totuși mi-am dat seama de o coincidență. Steagul suedez are aceleași culori, albastru și galben. Da, vina e ucrainenilor, spune domnul Bill. Domnul Peterle. Minister, I, I'm pleased. Mulțumesc, domnule ministru. Mă bucur să vă revăd în mijlocul nostru. Și sunt uh, de acord cu remarcile noastre generale cu privire la Balcan. Știți că mulți dintre noi suntem frustrați în legătură cu situația din anumite țări uh, din Balcan, Bosnia și Herțegovina uh, și Macedonia, Firomul în special. Cred că de aceea ar fi util dacă s-ar demonstra mai mult uh, ambiție politică în această privință. Sunt nevo- este nevoie de pași în direcția cea bună, dar <clears throat> este nevoie și de Uh, unele demersuri care nu sunt neapărat uh, tot timpul în interesul Europei. Europa trebuie să fie mai europeană. Și cred că Balcanii uh, trebuie să rămână pe agenda de pace a Uniunii Europene. Deci Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze puternic acolo. Vreau să vă întreb dacă puteți să, să explicitați puțin demersurile activitățile noastre în legătură cu Bosnia-Herzegovina, Macedonia, poate și în legătură cu Turcia. Vă rog. Mulțumesc. Și acum are cuvântul Sofocle. Domnul Sofocleos. Domnule președinte, vreau să-i mulțumesc uh, domnului Bild uh, pentru prezentarea sa, chiar dacă nu împărtășesc toate punctele sale de vedere. Vreau să mă limitez la trimiterea pe care a făcut-o la Turcia. Spunea că Turcia este un partener de prim rang pentru Uniunea Europeană. Eu vreau să spun că ar putea Turcia să fie un partener de prim rang pentru Uniunea Europeană. Deci condiționalul trebuie folosit aici. Domnule Bild, știți dumneavoastră că Turcia în continuare nu recunoaște Republica Cipru și prin asta nu recunoaște un membru cu drepturile pline al Uniunii Europene? Știți uh, dumneavoastră că uh, Turcia nu a acceptat și nu a pus în aplicare o serie de convenții ale Națiunilor Unite. Adică, concret, uh, v-ați, ați vorbit despre Turcia Uh, la fel, dacă Turcia n-ar recunoaște Suedia sau n-ar permite accesul navelor uh, suedeze în porturile turce? Știu că poporul suedez a uh, contribuit mult la pacea din lume. Asta recunosc. Mulțumesc, spune președinte, domnul Lizek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în calitate de raportor pe tema Georgiei, vreau să vă pun unele întrebări în legătură cu Georgia, dar sunt deja de acord cu ce ați spus dumneavoastră, deci nu o să repet aceste elemente. Ați mai vorbit și despre uh, Nagorno-Karabakh, v-am putea pune întrebări și în legătură cu Transnistria, dar suma sumarum considerăm că noi, Uniunea Europeană, se pare că avem o problemă de comunicare din ce în ce mai mare cu partenerii noștri din Federația Rusă. Vreau să vă întreb, așadar, dacă în această prevință vedeți vreo perspectivă de viitor, o luminiță la capătul tunelului, pentru că soluția pentru toate aceste conflicte se află la Moscova. Și cum trebuie să așadar să comunicăm cu moscoviții pentru a ajunge la un progres? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Landsbergis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim pentru prezența, care ne bucură. Eu am o întrebare în legătură cu alegerile din Georgia de la 1 octombrie. Nu excludem scenariile dintre cele mai pesimiste cu, front, cu trupe rusești uh, la frontierele Georgiei și în interiorul Georgiei, deci pe teritoriul acestei țări, practic avem o invazie în desfășurare. Există posibilitatea reluării unei situații uh, cum a fost cea din 2008. Astfel, tensiunile sunt extrem de mari, anormale autoritățile ar putea de aceea să Uh, amâne cu o lună sau două alegerile până ce uh, uh, trupele rusești se întorc. Dar ce s-ar întâmpla dacă oligarhii ruși ar putea obține suficiente voturi și ar, apăr, ar apărea uh, proteste în legătură cu uh, rezultatul alegerilor dacă numitul oligarh rus uh, ar participa și n-ar câștiga. Deci, am putea, oare, considerați că am putea să cerem credi, o, o, în, înaintea alegerilor Kremlinului să țină cont de aceste lucruri? Și apoi, se poate uh, solicita cum, cum se face ca uh, Uniunea Europeană, prin instituțiile sale, nu vorbesc de grupurile la Minsk, că evită uh, problema Nagorno-Karabakh și uh, nu comunică pe tema soluț- găsirii unei soluții pentru această regiune. Da? Inclusiv problemele uh, teritoriale azere nu par să fie o problemă pentru noi. Da? Adică alianța armeano-rusă pare să câștige capital uh, și putere. Dacă nu se întâmplă nimic, atunci și nu se întâmplă nici măcar răul mai mic, atunci ne așteptăm la răul mai mare. Uh, oare Institutul European pentru Pace ar putea să intervină acolo unde instituțiile nu reușesc? Mulțumesc. Uh, Mr. Minister, as you see, we are very happy seeing you here. Doamna Vaidere, mulțumesc, uh, domnule ministru. Vă mulțumim pentru prezență și ascultăm cu interes uh, expunerile dumneavoastră. Mă bucur că am fost pe ultimele locuri în această listă de vorbitori pentru că multe din întrebările mele s-au găsit deja răspunsul. Dar ce văd eu înainte de alegerile din Georgia, se petrec multe provocări la adresa uh, liderilor din opoziție, uh, de exemplu la adresa domnului Ivașvili. Uh, multă lume spune că aceste provocări vin dinspre Moscova. Cum apreciați dumneavoastră situația? Și a doua observație este legată de Nagorno-Karabakh. M-aș bucura dacă ați spune am un răspuns, pot să vă ofer un răspuns în legătură cu modul prin care Uniunea Europeană și-ar putea crește influența acolo. De ce sper asta? Pentru că, altminter, uh, Uniunea Europeană și-ar pierde influența aici în mod definitiv și cred că s-ar putea uh, ajunge la o reiterare a situației din 2008, numai cu o gravitate mult mai mare. Eu sunt uh, deputată din Letonia și um, la noi se discută foarte aprins investigația Comisiei Europene într-un caz împotriva Gazprom. Președintele Putin a refuzat orice detalii și evidențe să fie furnizate în acest proces. Care este poziția noastră? Well, on... Carl, poftim. Acum această procizie, procedura a fost uh, inițiată de comisie în virtutea mandatului pe care uh, ea îl are. Uh, ce s-a întâmplat? La Gazprom în, la Moscova a avut o reacție foarte uh, aprigă și a cerut protecție din partea guvernului pentru a nu furniza anumite informații. Fără a ști nimic despre acest caz, Uh, și, și nici n-ar trebui să știu pentru că, pentru că statele membre nu au nicio implicație în această procedură inițiată de comisie. Eu cred că comisia uh, s-a arătat foarte hotărâtă și uh, cred că și în cazul acesta comisia ține să demonstreze poziția de forță pe care o are. Revenind la problema Georgiei, domnul Lamsbergis a formulat mai multe întrebări. Cred că trebuie să spunem tuturor celor interesați că toate părțile trebuie să respecte regulile jocului. Jocul fiind aici uh, uh, scrutinul electoral. Um, cu siguranță că va fi o evaluare uh, cu observatori ca în toate alte țările, cu observatori care vor raporta în momentul zilei alegerilor, la o zi, la o două, la trei și așa mai departe. Deci alegerile trebuie observate și trebuie observate de toate părțile. Am reiterat de altfel acest uh, mesaj și în Georgia, uh, atât în discuție cu reprezentanții puterii, cât și ai opoziției. Și am, și am uh, spus-o și în Moscova că aceste alegeri vor fi observate îndeaproape, pentru că pentru că este important ca observatori internaționali și nu doar european să participe. Acum se încearcă puțin uh, uh, tulburarea apelor. Unele uh, finanțări apar din surse absolut necunoscute Eh, apar niște observatori electorali finanțați din Florida, deci, niște ONG-uri care niciodată nu s-au ocupat de, observa, eh, de observarea alegerilor. Deci eh, avem o misiune din partea OSCE, cred că putem conta pe Parlamentul European, vom avea observatori din partea Consiliului, pe aceștia trebuie să-i ascultăm așadar. și avem uh, ira și NDI-ul din partea Statelor Unite. Aceștia sunt uh, uh, oameni credibili în ce privește monitorizarea alegerilor și trebuie să nu permitem ca alte voci să interfereze pe tema observației, observării alegerilor. În ce privește Nagorno-Karabakh, mi-aș dori și el să am un răspuns. Noi am avut uh, speranța că într-o întâlnire cu Casan vom avea o, un, un, un progres. Apoi, uh, eu atunci am avut convingerea că președintele Medvedev era uh, de partea noastră și în ultima clipă s-a făcut, s-a operat o, o minoră, dar esențială schimbare în, în formulare. Apoi, Acum situația este de alt, în felul următor. Avem o situație foarte încinsă, nu în ultimul rând și din cauza acestui caz între Azerbaijan și Ungaria. Avem o situație în care trebuie să calmăm lucrurile pentru, ca nu, pentru a nu incita la o spirală a, a, a tensiunilor și nu trebuie să dăm uh, apă la moară nici americanilor, nici rușilor. Doar așa Eh, putem relansa ceea ce a ieșuat eh, la Casan. Nu cred că ar trebui să ne eh, lansăm în acest conflict astfel încât să riscăm o deraiere a acestuia. Deci trebuie să insistăm asupra calmării părților, astfel încât procesul politic să înainteze, pentru că cu atât mai mult se trenează procesul, cu atât mai dificil este. Cum comunicăm cu prietenii și partenerii noștri rusi în ce privește Transnistria, trebuie să fim consistenți, consecvenți și clari. Doar așa uh, putem uh, merge înainte. În privința Turcia este, Turcia este un partener de prim rang al Uniunii Europene. Cred că avem 10 parteneriate strategice formale. Da? De aceea, de exemplu, astăzi este un summit UE-China uh, la noi în desfășurare. Dar există două state cu care, într-adevăr, colaborăm în calitate de parteneri. Uh, numărul 1 este Statele Unite și numărul 2 este Turcia. De ce? În primul rând, din cauza poziției geostrategice a Turciei. Sunt multe lucruri pe care nu le-am putea avea dacă nu am fi uh, parteneri strategici cu Turcia, ca să nu mai zic de Statele Unite. Uh, am fost nu de mult în uh, Turcia, am, am vizitat și trupele Națiunilor Unite de la Nicosia cu acest prilej um, și, într-adevăr, avem capitala unui stat membru al UE, care nu este divizată de un zid, cum a fost zidul Berlinului, ci de o zonă uh, supravegheată de Națiunile Unite. Asta este un, un eșec al tuturor părților care au fost implicate până acum uh, în soluționarea problemei. Uniunea Europeană, uh, Uniunea Europeană practic nu poate face nimic acum, ceea ce înțeleg că este o sursă de frustrare pentru unii. Da? Uh, de, dragul Ciprului, Uniunii Europene, sigur că această problemă uh, a diviziunii trebuie uh, să fie uh, abordată, dar lucrurile nu pot fi răsturnate de către noi. Uneori ai, impresia că unele state în privința Balcanilor au, ob, au obosit, dar aveți dreptate, Balcanii rămân pe agenda noastră de securitate și de pace. Eu nu cred și nu mă tem că va izbucni un război, dar niciodată nu știi că în istorie procesele astea de pregătire a unor războaie sunt destul de îndelungi. Singurul mod prin care putem elimina acest război este integrarea europeană. Știu că Bosnia este un loc foarte Eh, frustrant. Eh, eh, s-au cheltuit foarte mulți bani și până la urmă nu s-a realizat Muzeul Național de la Sarajevo. Nu s-a, noi am cheltuit mulți bani pentru restaurarea acestui muzeu. Chiar imediat după război am încercat să aducem la masa negocierilor cei, liderii celor trei părți ca și cu rugămintea de a accepta un spațiu neutru. Da? Uh, deci, uh, Muzeul Național al Bosniei este un proiect eșuat pentru că nu se poate uh, ajunge la un acord cu privința locației exacte. Deci, așa se petrec lucrurile. În Cipru vezi diviziunea insulei, vezi zona verde Uh, patrulată de Națiunea Unite. În Bosnia să nu vezi dacă vii din afară. Sigur, eu văd pentru că sunt expert și am fost și cu alți experți acolo, dar trebuie să fii un cunoscător al situației ca să vezi unde există delimitarea. Trebuie să observi de, uh, interacțiunea dintre oameni și atunci știi că dincolo de aceste frontiere se trece, într-adevăr. Uh, iar în ce privește Macedonia, trebuie să, să, să progresăm și aici. Uh, știu că comisarul Füle este uh, preocupat de situația de acolo și noi din partea Consiliului oferim tot sprijinul posibil pentru Macedonia. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările pe care le-ați spus, dar cred că am reușit să schițez Uh, agenda vastă de politică externă pe care noi în Consiliu o avem pe masa asta de lucru. Președintele, mulțumesc. La ora 2.30, în sala 5G2, vom avea uh, șansa să continuăm aceste discuții uh, cu domnul Carl Bild din partea Institutului European pentru Pace. Cu toții sunteți invitați la 5G2 la 14.30 și până atunci vă doresc poftă bună!